se deschide și începem cu primul punct de pe ordinea de zi și anume declarația sau declarațiile Consiliului și Comisiei referitor la măsuri la nivelul Uniunii Europene și al statelor membre în legătură cu fluxul de refugiați rezultat din conflictul din Siria. Întâi, la cuvânt, reprezentantul Consiliului, domnul ministru Lesco- Leschevicius. Aveți cuvântul, domnule ministru. Good morning, the President, honorable member. Bună dimineața, domnule președinte, stimați eurodeputați. În ultimii doi ani am constatat cât de tragic este conflictul din Siria, însă din septembrie încoace, numărul refugiaților înregistrați sau care așteaptă înregistrarea a trecut de pragul de 2 milioane. Peste jumătate sunt copii și un sfert sunt femei. Chiar acum, pe măsură ce discutăm, numărul refugiaților sirieni continuă să crească. Este o realitate teribilă pentru cei ale căror vieți sunt marcate de trauma uh, aceasta. Însă, provocările sunt și pentru vecinii Siriei. Și dacă lucrurile nu se ameliorează în Siria, ONU estimează că până la sfârșitul anului 2013 cifra ar putea ajunge la 3,5 milioane de refugiați. Numeroși sirieni se îndreaptă acum către Uniunea Europeană. Urmărim cu mare atenție evoluția acestei crize și știm, ne dăm seama care sunt provocările la care Uniunea Europeană ar putea fi supusă datorită acestei presiuni migratorii. Tema a fost discutată chiar ieri la Consiliul JAI. Ministrii au reiterat ieri angajamentul Uniunii Europene pentru a accelera asistența oferită refugiaților. Consiliul a primit și un raport al Comisiei urmare a unei uh, delegații derulate pe teren. Ne dăm prea bine seama de dificultățile uh, cu care se confruntă guvernele din statele vecine, Iordania, Liban, uh, Irak și Turcia. Iată de ce uh, ne bucurăm că aceste state învecinate și-au menținut granițele deschise. Încurajăm aceste țări să continue să ajute refugiații sirieni, dar în același timp recunoaștem responsabilitatea comunității internaționale de a împărtăși această povară, ajutând statele învecinate Siriei în primirea refugiaților. UE a încercat să răspundă aceste crize încă de la început și aproape fiecare stat membru a încercat să ajute uh, refugiații uh, sirieni aflați în dificultate, atât în interiorul cât și în exteriorul Siriei. și asta uneori în condițiile unor restricții bugetare severe. Fondurile umanitare uh, ale dedicate de către UE se cifrează la 1,5 miliarde de euro. Peste 400 de milioane de uh, euro au fost mobilizate ca fonduri de ajutorare pentru uh, societatea siriană. Astfel, finanțarea UE depășește 1,9 miliarde de euro și urmărim să ne consolidăm activitatea de asistență și ajutor, asigurându-ne de asemenea că putem da seama de aceste cheltuieli față de cetățenii noștri, însă nevoile umanitare sunt sporite. mai ales în condițiile în care un final al conflictului nu se întrevede. Obiectivul UE nu e doar de a oferi asistență refugiaților, ci și de a susține țările și comunitățile în întreaga regiune afectată de fluxul de refugiați. Comisia, în cooperare cu partenerii internaționali, pregătește un program de protecție regională care să răspundă provocărilor pe termen mediu și lung și care va deveni funcțional la începutul anului viitor. Consiliul de ieri a salutat lansarea acestui program și a invitat Comisia să continue uh, eforturile în această direcție. Strămutarea uh, sirienilor, precum și primirea refugiaților în UE, este o preocupare importantă și există fonduri dedicate special pentru uh, primirea acestor refugiați. Domnule președinte, domnule comisar, stimați eurodeputați, în această dimineață ne concentrăm pe fluxul de refugiați, dar haideți să nu uităm obiectivul principal – stoparea violenței și uh, obținerea unei tranziții democratice în Siria. Am subliniat adesea nevoia unei soluții politice. Consiliul de Securitate trebuie să intervină și să stopeze acest conflict. Rezoluția ONU în ce privește armele chimice în Siria a reprezentat un pas important către un răspuns internațional unitar la această criză. O decizie importantă uh, luată și uh, de instanțele de la Haga. Această decizie trebuie să ducă la eliminarea armelor chimice din Siria și stoparea acestei amenințări a armelor de distrugere în masă. Rezoluția condamnă incidentul din august și are în vedere o eventuală reacție uh, militară în cazul în care Siria nu remediază situația. Am fost mereu în contact cu partenerii noștri pentru a analiza soluțiile practice. Trebuie să profităm de uh, acest moment crucial și la nivel internațional am continuat să conlucrăm cu toți partenerii noștri, cu Statele Unite ale Americii, Rusia, ONU și principalele națiuni arabe așa încât să avem un răspuns la nivel internațional. Consiliul de Securitate al ONU și uh, rezoluția sa susține acordul de la Geneva obținut în iunie 2012 și dorește organizarea unei conferințe de follow-up cât se poate de curând. În ultimii doi ani, conflictul sirian s-a deteriorat. Vorbim astăzi de un război civil și Cetățenii sirieni au mare nevoie de asistență. E o nevoie mai mare ca niciodată, iar Uniunea Europeană și statele membre și-au adus o contribuție semnificativă și vor continua să fie printre primii care oferă finanțarea necesară acestei asistențe. Președința, președinția UE își asumă întregul rol în asigurarea asistenței către poporul sirian și uh, luăm notă de rezoluția pe care Parlamentul European o discută astăzi aici. Situația în Siria este una teribilă și există uh, o, un risc de contagiune în întreaga regiune. Este limpede că trebuie să putem reacționa mai eficace, coordonându-ne mai bine ținând seama de experiența și uh, puterile Uniunii Europene, precum și de contribuția fiecărui stat membru. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule ministru. Acum, astăzi, din partea Comisiei, domnul comisar Barnier. Domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc dumneavoastră, domnilor și domnilor deputați, pentru ocazia pe care ne dați de a dezbate în urgență acest uh, subiect uh, grav, tragic. Colega mea, doamna Georgieva este la New York, uh, doamna Marstrom este la Lampedusa, de aceea eu, eu, eu astăzi cuvântul în numele lor pentru a vă prezenta poziția Comisiei după ce l-am ascultat pe viceministrul lituanian. Parlamentul dumneavoastră a ținut un moment de reculegere. Eu doresc să exprim în numele Comisiei compasiunea noastră, solidaritatea noastră cu familiile victimelor după această nouă tragedie de la Lampedusa de acum câteva zile. Atât de multe victime s-au, au fost registrate atâția bărbați, femei și copii care fugeau din zonele de conflict din Orientul Mijlociu și din Africa, doamnelor și domnilor. Evenimentele internaționale și acordul ruso-american în legătură cu um, controlul și distrugerea armelor chimice există. Rezoluția Statelor uh, Națiunilor Unite a făcut mai puțin probabilă posibilitatea unei riposte militare, care a fost anunțată la un moment dat de Statele Unite și de aliaților. Dar acest lucru nu înseamnă că situația în Siria se stabilizează, din potrivă. Operațiunile militare de pe teren continuă. Și Uniunea Europeană, prin înaltă reprezentantă, vicepreședintea Comisiei, doamna Cathy Ashton, a subliniat că e nevoie de o soluție politică la acest conflict, o soluție politică care va fi singura cale de a pune capăt acestui război iar Consiliul de Securitate trebuie să acționeze pentru a pune capăt acestui conflict. Uniunea Europeană și-a indicat tot timpul disponibilitatea pentru a sprijini orice acțiuni prevăzute în această rezoluție, precum și prin decizia um, Consiliului Executiv al OIAC Uniunea Europeană rămâne în contact permanent cu acest organism pentru a-și, a vedea cum poate să ajute mai bine pe teren în acest conflict. Ne aflăm la răscruce de drumuri. Acesta este punctul de vedere al doamnei Catherine Ashton. Este un conflict grav și în cadrul comunității internaționale. Vom continua să cooperăm cu toți partenerii noștri, Statele Unite, dar și Rusia și Statele Arabe, cu um, Națiunile Unite, pentru a găsi o soluție politică a comunității internaționale, o poziție unită. Rezoluția Consiliului de Securitate conține o aprobare foarte clară a acordului de la Geneva din 30 iunie 2012, care face apel la organizarea unei conferințe cât mai rapid. Așa cum a spus-o și uh, domnul ministru Leskevicius, în Siria se înregistrează una dintre cele mai mari crize internaționale, cu deplasarea unei treimi din populație, peste 2 milioane de refugiați um, sunt înregistrați de înaltul comisariat al ONU pentru refugiați în țările vecine, și mai ales în Liban, o țară pe care o cunosc bine, dar și în Iordania, Turcia, Irak și Egipt. Doresc să spun în numele Comisiei Europene să subliniez angajamentul autorităților din aceste țări și solidaritatea populației din aceste țări față de refugiații sirieni. În altul comisariat al ONU consideră că până la sfârșitul anului numărul refugiaților sirieni în regiune, deci în țările vecine, cu Siria va ajunge la 3 milioane sau chiar 3 milioane și jumătate. Uniunea Europeană va rămâne în linia întâi a ajutorului internațional pentru această, aceste populații deplasate. Peste 2 miliarde de euro au, au fost atribuite de Comisie și de statele membre de la sfârșitul 2011, cu controlul Parlamentului, bineînțeles, pentru a sprijini eforturile umanitare. Uniunea Europeană este uh, primul donator în această criză, în mod detașat, dar se ating și anumite limite în 2013. Mai mult de jumătate din acest ajutor umanitar al Comisiei și al statelor membre vizează țările vecine cu Siria și 44% din acest ajutor ajunge în interiorul Siriei la anumite asociații din țară. Țările vecine, Libanul și Iordania, ne spun că nu mai au mijloace pentru a ajuta pe refugiați. Acestea au ajuns la, la limită. Uniunea Europeană face tot ce este în putere pentru a se asigura că refugiații sirieni primesc în aceste țări vecine suficient ajutor umanitar, precum și protecție juridică. Doamnelor și domnilor deputați, un program de protecție regională care completează primele programe de sprijin pe termen scurt și mediu este în pregătire. În strânsă legătură cu statele membre și cu partenerii noștri internaționali, acest program de protecție la nivel regional, program de solidaritate, trebuie să ofere protecție, dar și o inițiativă de dezvoltare uh, și va fi pus în aplicare în Iordania, în uh, Liban și în Irak și va viza nu doar refugiații sirieni, ci și alți refugiați din alte țări, din alte comunități. În, în urma apelului Antonio Guterres, un alt comisar pentru refugiați, uh, pentru a primi 10.000 de sirieni în Europa, și 2000 de persoane vulnerabile um, să fie printre acestea, Germania, Finlandia, Austria, Danemarca, Ungaria, Luxemburgul, Suedia, țările de jos, Irlanda au hotărât să aloce uh, un uh, număr, uh, uh, să, se primească un număr de, din acești uh, refugiați sirieni. Doresc să mulțumesc acestor state membre în numele Comisiei pentru solidaritatea de care au dat dovadă, pentru contribuția lor la eforturile noastre colective și doresc să fac apel la adresa celorlalte state membre să urmeze exemplul. Aproape 50.000 de sirieni au cerut protecție internațională în Europa de la începutul crizei. 50.000 de persoane. Majoritatea cererilor au fost depuse în Suedia și în Germania. Refugiații sirieni ajung în Europa pe diferite rute, pe cale terestră, prin Turcia, Bulgaria, Grecia sau prin Balcanii Occidentali, sau pe cale maritimă, prin uh, Egipt și Turcia și vedem tragedia de la Lampedusa uh, încearcă să ajungă și în Italia. Știm că de multe ori uh, rețele criminale organizează aceste deplasări care exploatează situația disperată a acestor refugiați, uh, imigranți și tragedia de la Lampedusa a arătat acum câteva zile lucruri grave. Mai întâi, atitudinea municipalității din Lampedusa a populației, um, care a dat dovadă de solidaritate și dorim să mulțumim celor din Lampedusa pentru atitudinea lor, dar și faptul că e nevoie să se acționeze în mod mai eficient în lupta împotriva acestor rețele criminale și pentru a se îmbunătăți calitatea și dimensiunea acțiunilor um, de salvare uh, pe mare, așa cum a propus și doamna Malmström um, cu ocazia Consiliului Ministrilor Afacerilor Externe ieri. Bineînțeles, fluxul de refugiați înspre Uniunea Europeană nu este comparabil cu numărul refugiaților uh, în țările vecine uh, cu Siria. V-am uh, citat numărul lor, dar numărul persoanelor disperate care doresc să ajungă în Europa e în creștere și acest fenomen uh, pune presiune asupra uh, statelor membre, mai ales Malta, Cipru sau Italia. Statele membre din Sud, uh, Bulgaria, Cipru, Grecia, uh, în care ajung în fiecare zi sute de sirieni, uh, sunt foarte expuse în Italia, cifra lor a, a crescut recent și uh, perso- pentru că unele persoane reușesc să traverseze Marea Mediterană. Trebuie să ne pregătim uh, eventualității unui flux uh, sporit de refugiați și Biroul European pentru Azil și sprijinul Frontex-ului cu mijloacele sale uh, Um, este important în um, consultare cu înaltul comisariat pentru refugiați și Asociația Internațională pentru Migranți. Uh, s-a făcut o vizită săptămâna trecută în Bulgaria, Grecia și Cipru. Uh, situația constatată arată că e foarte important să cooperăm, să ca eforturile noastre să fie comune, pentru că nu mai sunt probleme strict naționale, sunt probleme europene și reacția nu este închiderea frontierelor, Um, nu trebuie să ne maricadăm la noi acasă. Trebuie ca Europa să fie mai activă. În orice, pentru că orice criză de această amploare ne afectează pe toți și trebuie să dăm dovadă de mai multă solidaritate. În reacția noastră, doamnelor și domnilor deputați, am luat deja anumite măsuri pentru a sprijini statele membre, pentru a asigura o abordare coerentă la nivelul Uniunii în cooperare cu um, Frontexul și EASO și Comisia a mobilizat fondul de urgență, fondul european pentru refugiați, uh, fondul pentru frontierele externe uh, și uh, fondul european pentru returnarea imigranților. Acțiunile coordonate de Frontex în Marea Mediterană și la frontierele terestre din sud-est trebuie să facă față unor fluxuri migratoare mixte. Agenția și statele membre respective participă la operațiune și au responsabilități în aplicarea scrupuloasă uh, a gestionării fluxului de migrați, inclusiv respectându-se uh, principiul uh, nereturnării. Și acum trebuie să folosim cât mai bine mijloacele disponibile, ținând cont de nevoile din cadrul acestei crize, nevoi de azi și de mâine, trebuie să fim gata însă să găsim și surse financiare suplimentare uh, care cred că vor fi necesare. Acest ajutor financiar poate fi completat uh, prin uh, trimiterea pe teren al unor echipe care să ajute statele membre respective. Și dacă situația se deteriorează și mai mult, uh, cum ne putem teme că se va întâmpla, uh, și dacă trebuie să facem față uh, unor uh, sosiri în masă a uh, refugiaților, Frontexul trebuie uh, să consolideze aceste operațiuni comune, uh, dar asta nu va fi posibil fără eforturi suplimentare ale statelor membre pentru că va fi nevoie de resurse financiare suplimentare pentru coordonarea operațiunilor. Bineînțeles, toate acestea într-un context uh, bugetar dificil. Știți că un mecanism de protecție civilă a Uniunii, al Uniunii Europene trebuie să aibă un rol de jucat Știți că m-am ocupat uh, de asta în 2006, e vorba de creația unei forțe europene uh, pentru protecția civilă. Colega mea, Georgeva, a, încercat de-a lungul anilor uh, să creeze o reacție colectivă de punere în comun a mijloacelor statelor membre. Nu e vorba de a găsi noi mijloace, ci de punere în comun a mijloacelor deja existente pentru a face față unor catastrofe naturale, dar și catastrofe uh, politice umane ca uh, cea cu care ne confruntăm. Doresc să mai evoc un element din criza siriană și alte crize din regiune, Să nu trebuie să uităm uh, amenințările teroriste. Să nu uităm uh, că în uh, Siria s-au deplasat uh, multe persoane pentru a lupta în acțiuni teroriste. Nu avem informații în legătură cu implicarea lor în acțiunile grupurilor teroriste bazate în Siria. Știm că ei pot să-și folosească experiența și rețelele pentru uh, Um, a încuraja atacuri autodirijate împotriva intereselor țărilor occidentale, mai ales ale Uniunii Europene. Și deci, dincolo de aceste aspecte legate de solidaritate și de acțiunea umanitară față de criza din Siria, trebuie să rămânem vigilenți în legătură cu cetățenii europeni care se deplasează ea pentru a lua parte la, acești, la aceste activități teroriste, care reprezintă amenințări la adresa securității Uniunii Europene. Iată, uh, domnule președinte, domnilor și domnilor deputați, ce am avut de spus în numele Comisiei și în numele colegilor mele, Georgieva și Malmström, care își cer scuze pentru absență. Vă mulțumesc pentru atenție. Comisar, herzlichen Dank. Vă mulțumim foarte mult, domnule comisar. Intrăm acum în dezbatere. Întâi are cuvântul domnul Manfred Weber. Domnule vicepreședinte, domnule reprezentant al Consiliului, stimați colegi, 93.000 de, de morți de la declanșarea războiului civil din Siria sunt estimatări, estimări ale Națiunilor Unite. Aproximativ 2 milioane de refugiați în interiorul Siriei, Uh, aproximativ 2 um, milioane în exterior, aproximativ 4 milioane în interior. Uităm asta de multe ori. Egiptul respinge refugiații sirieni din cauza propriilor probleme. Iordania și Turcia fac eforturi enorme. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, conflictul pe care îl vedem în Siria este în vecinătatea noastră imediată. Din Cipru putem să ne uităm ce se întâmplă în Siria și este bine, așadar, că astăzi discutăm și că dezbatem acest lucru. Stimați colegi, în primul rând, este important să facem apel la putere pentru a pune capăt acestei situații absurde. Și apoi să amintim tuturor să contribuie la o încetarea acestui conflict. Însă prima noastră obligație este să lucrăm pentru refugiați și sunt recunoscător uh, Comisiei pentru modul în care a acționat. Noi, ca PPE, avem unele cerințe concrete. În primul rând, Europa trebuie să poată pune la dispoziție contingente concrete și când ascult Consiliul, aud cuvinte, dar nu am văzut nicio faptă. Avem nevoie de un angajament clar către UNHCR că Europa va prelua contingente de refugiați. Stimați colegi, Trebuie să lucrăm, la, să ajutăm la fața locului în statele vecine. Comisarul a spus că în 2013 am avea probleme cu finanțarea. Să fim mai concreți, este o rușine pentru Uniunea Europeană că nu avem bugetul rectificativ și că în calitate de Uniunea Europeană nu suntem în situația de a ne asuma angajamentele. Apoi, stimați colegi, având în vedere situația dramatică din Lampedusa, în ciuda uh, provocării Siriei, trebuie să știm că întotdeauna trebuie să facem diferența între cei care sunt într-adevăr urmăriți și cei care vor să intre ilegal pe teritoriul Uniunii Europene. Trebuie spus și acest lucru. Și apoi aș dori să rog Consiliul să pună acest uh, subiect pe ordinea de zi și să-l discute cu prioritate. Nu este vorba de aspecte tehnice, este vorba de uh, câtă solidaritate arată Europa și pentru asta avem nevoie de o discuție în Consiliu referitor la asta. Mulțumesc. Domnul Svoboda acum. Mulțumesc. În cadrul grupului nostru am avut posibilitatea să discutăm, să vorbim cu trei refugiați din Siria. Unul dintre ei este palestinian și o tânără uh, doamnă ne-a și um, dumnea ei, o tânără doamnă, ne-a explicat cât de greu este să fii refugiat palestinian. A venit uh, pe Mediterană, uh, pe o barcă, 100 de persoane au murit în timpul acestei traversări. Ea a avut noroc și a ajuns în Europa. Dar ne-au mai spus că, în ciuda torturii și a faptului că au fost arestați în Siria, nu au obținut deloc cu ușurință, nici măcar o, um, un drept de ședere timpuriu um, în, um, temporar, mă scuzați, în Europa. Și când am întrebat ce vreți să faceți în viitor, ei au spus vrem să ne întoarcem, dar poate ne puteți oferi o formare, niște expertiză. Nu este logic ca, dacă, ca atunci când războiul se va fi terminat, uh, să vină experți din exterior să, să ajute la reconstrucția Siriei. Noi trebuie să fim cei care reconstruiesc Siria. Și da, sunt de acord cu asta. Trebuie să deschidem uh, frontierele pentru un timp limitat, pentru un număr limitat de persoane, dar trebuie să o facem. Comisia a spus, situația este diferită în țări diferite. Corect. Dacă vă uitați la refugiați, la numărul de uh, solicitanți de azil, dar mai ales la numărul de uh, um, acceptarea acestor cereri, vedeți că este vorba de o varietate enormă. Unii își fac treaba și alții nu. De aceea am fost foarte dezamăgit de um, Consiliul pentru Afaceri Interne. Un task force, încă un task force. Avem nevoie de acțiuni, nu de task force-uri. Asta trebuie să facem, să acționăm. Sunt de acord cu domnul Weber. Ieri am scris domnului Van Rompuy puneți acest punct pe ordinea de zi a următorului Consiliu din două săptămâni. Nu este numai o chestiune a uh, ministrilor de interne. Știm care sunt competențele lor uh, limitate în acest domeniu. Este un subiect care ne privește pe noi toți și care privește toate guvernele și ministrii. Da, trebuie să acceptăm câțiva refugiați, dar trebuie de asemenea să le dăm posibilitatea să învețe ceva în Europa, să învețe despre democrație, să învețe despre libertate, despre drepturi civile. Ei vor o Sirie fără uh, Bashar al-Assad, dar și fără jihadiști. Vor, o, o, vor ca Siria să fie liberă și trebuie să le oferim această posibilitate. În rezoluția noastră solicităm statelor vecine să își mențină deschise frontierele solicităm Iordaniei, Turciei, Libanului și așa mai departe. Frontierele noastre oare însă sunt deschise? De multe ori nu este cazul și trebuie să fim sinceri în acest sens. De ce nu creăm coridoare sigure pentru ca oamenii să vină? De ce nu uh, oferim suficientă cazare temporară astfel încât oamenii să poată să vină și să beneficieze de anumite formări, de exemplu? Da, este adevărat. Trebuie să punem capăt acestui război crud. Distrugerea armelor de, distru- de distrugere în masă este un prim pas, dar nu înseamnă că am ajuns la uh, final. Trebuie să continuăm până când se, în Siria va fi pace și conciliere. Și atunci oamenii se vor întoarce. Ei nu vor să rămână la noi. Ei vor să se întoarce și să, să construiască noua Sirie. Haideți să facem în așa fel încât, din tragedia de a fi refugiați, acești oameni să, să se bucure de oportunitate de a se întoarce în Siria cu o educație, cu o, ă, cu o formare, dar și cu valori europene. Și să creeze și să construiască așadar o nouă Sirie. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează acum domnul Verhofstadt. Aș dori să solicit de îndată Consiliul și Comisiei să întreb dacă sunt de acord cu ce propune Parlamentul, și anume să organizăm o conferință europeană umanitară pe această temă. Aceasta este solicitarea Parlamentului prin intermediul rezoluției noastre și înainte de finele dezbaterii vreau să aud dacă împreună Consiliul și Comisia sunt de acord să organizeze această conferință. Există o indicație clară în uh, spiciul antevorbitorilor mei că e o nevoie limpede pentru așa ceva. Nu putem uh, vorbi într-una despre refugiați fără a face nimic noi înșine pentru ei. Germania a, a acordat drept de ședere temporară pentru 5.000 de refugiați. Suedia a acordat uh, azil permanent pentru 1.900 de uh, persoane, dar atât unele state membre au acordat o cotă de 50, la 50 de persoane. E cinic să faci așa ceva. Iată de ce cât mai repede avem nevoie de o conferință unde Comisia, Consiliul și toate statele membre să cadă de acord asupra felului în care împart povara acestui flux de refugiați. Așa încât fiecare să facă un efort comparabil cu cel efectuat de Germania și Suedia în ultimele luni și săptămâni. De asemenea, trebuie să abordăm ajutorul către Liban și Iordania. E clar că e nevoie de un buget pentru așa ceva, o asistență macrofinanciară pentru aceste țări învecinate Siriei. Altminte, nu vor mai putea fi în măsură să asimileze acest flux de refugiați. În fine, mai trebuie de asemenea să vedem dacă activăm, da sau nu, directiva protecției temporare. Care e soluția cea bună? Așa cum s-a întâmplat și la Kosovo bună oară. Trebuie să răspundem la această întrebare activăm sau nu mecanismul. Intenția acestor oameni nu e de a rămâne pentru totdeauna în Uniunea Europeană, ci este o măsură de protecție temporară până când la nivel internațional conflictul se va fi rezolvat. Întrebările mele iată sunt foarte limpezi, domnule Varnier și uh, domnule uh, um, ministru lituanian. Sunteți gata, sunteți pregătiți să organizați o astfel de conferință umanitară la nivel european. Parlamentul o solicită în mod expres. Uh, dorim să participăm la această conferință și cred că trebuie să invitați inclusiv țările învecinate uh, Siriei, precum și agențiile ONU, de asemenea reprezentanți ai Consiliului Național din Siria și alți oameni care uh, vin de pe teren. În fine, domnule președinte, aș dori să închei repetând ce am mai spus. Atitudinea comunității internaționale față de tragedia siriană este o rușine. Am, a, pare că am rezolvat problema armelor chimice, dar ce se întâmplă cu masacrele care continuă din partea regimului Assad? Peste 100 de de oameni au fost uciși prin alte mijloace decât armele chimice și tot continuăm să uh, închidem ochii la aceste tragedii și cred că peste 20 de ani de acum înainte, în cărțile de istorie vom fi descriși ca niște lași și s-ar putea să chiar fim niște lași pentru moment. Mulțumesc! Madame. Vă mulțumesc. Doamna Sargentini acum. Er mulțumesc domnule președinte. S-au citat multe cifre astăzi. Eh, cunoaștem cu toții cifrele. 2 milioane de refugiați deja în afara Siriei și 4 milioane în Siria. Eh, atât de mult se află în eh, Iordania, în Liban sau în Turcia. Ce facem noi? Ne căutăm prin porponeu și dăm pomană uh, Um, Turciei, uh, Iordaniei și uh, Libanului pentru a primi aceste refugiați. Um, și din nou uh, scoatem portofelul și continuăm să acceptăm această situație. altul comisariat um, pentru refugiați a vorbit de 8.000 de refugiați în Uniunea Europeană. Domnul Verhofstadt a citat țări care își fac treaba, cum ar fi Suedia, Germania sau țara mea, care a acceptat 50 de refugiați în 2013. Este scandalos. Niciodată nu încercăm să ne asigurăm cum aceste uh, persoane sau unde vor merge aceste persoane um, în Belgia sau în Lituania. Domnul ministru ne-a spus uh, ce are de gând să facă. Uh, e vorba din nou de um, căutare de bani, de scoaterea portofelului. Poate ar fi bine ca și țara dumneavoastră să primească 100-150 de refugiați din Siria um, să cereți celorlalte state membre să facă și ele ceva. Și astfel, cred că ar fi mai ușor să discutăm cu uh, Iordania, Libanul și Turcia, pentru că uh, a pune de fiecare dată banii pe masă, nu aceasta este soluția. Dacă, doar dacă Uh, încercăm să găsim o soluție pentru acești oameni. Uh, ceea ce s-a întâmplat la Lampedusa a fost o tragedie, dar nu a fost prima. Uh, atât de mulți oameni se înneacă în Marea Mediterană și atâta timp cât Europa nu e capabilă să le dea posibilitatea să facă o cerere de statut de refugiați în ambasade, fenomenul va continua. Așa că acum aștept un gest din partea președinției lituaniene. Krakow. Mulțumim, domnul Kirkhope. Domnule președinte, domnule comisar, eu nu cred într-un sistem comun de azil, dar cred că acest Parlament și statele membre trebuie să facă tot ce pot pentru a aborda și a ajuta la soluționarea uh, conflictului din Siria prin, uh, finan- prin asistență financiară, tehnică și așa mai departe. Numărul refugiaților care au părăsit uh, Siria este enorm. Uh, și din ce în ce mai mulți uh, își riscă viața pentru a ajunge la noi. Cred că solidaritatea și cooperarea între statelor membre și asistența nu trebuie să vină prin uh, obligații juridice, ci sub forma unui imperativ moral, recunoscut încă de la Convenția de la Geneva. Cel mai bun mod de a începe să rezolvăm o problemă este să ne dăm seama în și să o, să o analizăm cu sinceritate uh, și trebuie să recunoaștem că Lampedusa uh, ne dă din Lampedusa trebuie să tragem învățăminte pe care de fapt ar fi trebuit să le învățăm de mai mult timp. Situația nu se va rezolva îngropându-ne capul în nisip. Această criză umanitară nu va dispărea de la granițele Europei, dar nici din conștiința noastră prin ignorare. Nu, numai, nu este numai problema, problema Italiei, Spaniei sau a Maltei. Acest lucru este ilustrat de numărul refugiaților din Germania, Suedia și Regatul Unit. De aceea, uh, salut propunerea Comisiei de a face mai mult pentru a monitoriza situația frontierelor. Trebuie să facem mai mult pentru cei care vin uh, la noi. Trebuie să facem în așa fel încât ajutorul pe care îl trimitem în zone de conflict să fie utilizat în mod mai eficient și, mai mult de atât, trebuie să învățăm din greșelile trecutului. Mulțumesc, doamna Domnule președinte, în primul rând, aș dori să îmi exprim respectul față de atitudinea multor persoane din Lampedusa. Persoane care erau sub amenințarea punerii sub acuzare pentru că ajutau acești um, refugiați. Și cred că trebuie să ne exprimăm critica față de legislația italiană, dar și față de faptul că între statele membre uh, acțiunile nu sunt suficiente, dar și la nivel european uh, același lucru este valabil. Conferința ministrilor de ieri a fost o rușine, trebuie spus acest lucru. Având în vedere catastrofa umanitară și responsabilit- coresponsabilitatea Uniunii Europene de a vorbi despre acest fapt și de a spune că nu trebuie schimbat nimic uh, la sistemul de azil înseamnă, este practic practic ne ascundem după deget. M-am bucurat ca, despre ceea ce a spus domnule Weber. Veniți de la CSU, conservatorii din Germania. Mi-aș dori ca ministrul de interne uh, german să își asume poziția dumneavoastră. Știți care au fost declarațiile pe care le-a făcut și mi se pare catastrofal. Nu se poate pur și simplu să spui că uh, Uh, nu este normal să ni se ceară mai multă solidaritate. De asemenea, trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru protestele și atacurile asupra căminelor în care locuiesc azilanți. Cred că trebuie să discutăm despre această conferință despre migrație și azil, să facem ceva concret referitor la situația refugiaților de acum, apoi trebuie să schimbăm direcția politicii de azil europene și, în al treilea rând, posibilitățile existente deja trebuie să fie fol uh, folosite, uh, și anume dreptul ca un anumit stat membru să poată interveni astfel încât uh, să ajute aceste state, celelalte state membre care sunt afectate în mod masiv de um, fluxul de refugiați. Este posibil deja astăzi. Nici măcar nu trebuie discutat despre asta, trebuie făcut pur și simplu. Numai atunci um, Uniunea Europeană va reuși să-și recâștige o mică bucățică de credibilitate. Apoi, dacă se fac calcule câți câte persoane la, milion, la un milion de populație ar trebui să fie acceptate ca refugiați, atunci îi uităm pe cei care nu sunt uh, prevăzuți în nicio statistică, cei mm, care sunt ilegali în, în aceste state. Dacă nu deschidem ochii, dacă nu spunem lucrurilor pe nume, atunci atât în Siria cât și în afara Siriei nu vom putea ajuta în mod eficient vom uh, exprima o solidaritate și o compasiune care de fapt ar fi otrăvită și cred că nu trebuie să se întâmple așa. Mulțumim, domnul Salafracos. Mulțumesc, domnule președinte. Prima fază a distrugerii armelor chimice a fost lansată. Distrugerea acestui arsenal chimic este, desigur, un element pozitiv. Aș fi preferat să fi ținut seama de poziția domnului Putin pentru a demonstra că suntem niște parteneri la cel mai înalt nivel internațional. Însă, ca de obicei, ehm, dăm dovadă de servilism. Ehm, și Uniunea Europeană e cea care plătește prețul potrivit informațiilor ONU. Peste 2 milioane de sirieni și-au părăsit țara și în fiecare zi cel puțin 8.000 de persoane traversează frontiera siriană, fie pe pământ, fie pe mare. Ori noi nu am primit în Europa decât 10.000 de refugiați din cele 2 milioane. Vă dați seama, e o cifră infimă. Trebuie să ne deschidem frontierele. Grecia, în momentul de față, a primit 3.000 de refugiați sirieni, în timp ce uh, la nivelul întregii Europe se discută doar despre 10.000. Însă, aici, în Uniunea Europeană, Sunt acuzați mereu grecii că sunt uh, leneși și că nu fac nimic, în timp ce noi suntem cei care am uh, făcut cel mai mult pentru refugiați. E limpede că această criză riscă să se răspândească în regiune și soluția este urgentă. Vă mulțumesc! Cu aceasta se încheie uh, intervențiile în numele grupurilor. Domnul Stadler acum. Domnule președinte, stimați colegi, tragedia uh, siriană este și rezultatul unei politici uh, greșite față de Siria a Uniunii Europene, la care a contribuit și acest Parlament. Prea repede ne-am dat de Uh, parte a rezistenței, așa numitei rezistențe siriene și am sprijinit rețele teroriste. Și aceste, rețete, aceste rețele sunt responsabile pentru uh, victime în rândul creștinilor din Siria. Și noi în Austria am, am uh, primit refugiați sirieni și când auzim despre cruzimile acestor, uh, acestor soldați plătiți uh, care parțial, parțial vin din uh, țările arabe, uh, ne, te, ne-am înfrigurat. De aceea și lumea arabă, mai ales Qatarul și Arabia Saudită, cu cel mai mare uh, venit pro capita, trebuie să participe și ei la uh, rezolvarea acestei tragedii. Ei sunt cei uh, Uh, care au trimis acei oameni acolo, ei sunt responsabili pentru asta, finanțează arme pentru aceste rețele teroriste, finanțea, finanțează în Afganistan, în, Pacani, în Pakistan, mă scuzați. Acest lucru lipsește din această rezoluție și regret acest lucru. Mulțumesc. Domnul comisar dorește să răspundă în mod direct la câteva întrebări. Domnule vicepreședinte Barnier, aveți cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că îmi permiteți uh, să vorbesc câteva minute sau câteva secunde acum pentru a răspunde direct la apelurile unora dintre dumneavoastră. Vreau să mulțumesc domnului Weber, domnului uh, Svoboda, domnului Hofstadt, uh, doamnei Zimmer, domnului Kirchhoff doamnei Sargentini, care au evocat cu toții uh, problemele refugiaților. Vorbiți despre o conferință europeană în legătură cu această uh, problemă. Răspunsul meu este da, în numele Comisiei Europene. Cred că această conferință este, conferință este utilă și necesară acum uh, pentru a aborda mai multe aspecte deodată. Putem să tragem învățăminte din această criză ca din orice altă criză. E vorba de problema ajutorului umanitar în această țară și în țările vecine, care sunt în linia întâi și nu putem să le lăsăm de unele singure. Uh, problema primirii refugiaților, problema luptei împotriva uh, traficanților uh, de ființe umane, de, de Uh, femei, bărbați și copii. Uh, problema punerii în comun a mijloacelor de protecție civilă. Nu să, fa- să facem lucrurile mai bine împreună și știm cum putem face aceste lucruri împreună dacă există voință politică. Și se mai pune problema dezvoltării și stabilității acestor țări pentru că oamenii să nu mai fie obligați să plece. Sunt um, probleme grave pentru a fi discutate împreună la nivelul cel mai înalt din mai multe motive. Um, statele membre, instituțiile europene, în legătură cu înaltul, refugiat, înaltul comisar pentru refugiați, trebuie împreună să discute aceste lucruri la o conferință. Deci răspunsul Comisiei Europene este da. Vă mulțumim, domnule comisar, pentru acest răspuns foarte clar. Poate că vom avea la un moment dat și o reacție din partea Consiliului. Urmează acum doamna Mathieu. Mulțumesc, domnule președinte. De la drama de la Lampedusa și până la refugiații de la Siria, iată, astăzi în hemiciclu trebuie să reflectăm mai larg asupra politicilor noastre migratorii. Războiul din Siria este devastator și e datoria noastră să ajutăm populația siriană acordându-i protecția necesară. În vreme ce ONU numără peste 2 milioane de refugiați, cum a reamintit și domnul comisar Barnier, conflictul continuă și estimările arată 3,5 milioane de refugiați până la sfârșitul anului. Țările învecinate acordă protecție efectivă menținuși frontierele deschise, evitând dezrădăcinarea sau o îndepărtare prea mare a acestor refugiați. Însă UE trebuie să ajute aceste țări învecinate care primesc peste 97% din refugiați și în acest sens 2 miliarde de euro sunt uh, disponibile și trebuie în mod evident să ne continuăm eforturile pentru a obține pacea și stabilitatea în regiune. Însă, domnule comisar, primim cu deosebită plăcere răspunsul dumneavoastră la uh, apelul lăsat de colegii mei la rândul meu doream să vă adresez această întrebare, adresată și domnul Weber. Deci ne bucurăm de răspunsul favorabil solicitării Parlamentului, dar ne mai confruntăm și cu o problemă globală. În ce fel să gestionăm fluxurile de refugiați la nivel european? Doamna comisar Malmström a arătat cum putem face o repartizare mai bună și în ce fel să fim cu toții solidari la nivelul UE. Însă toate statele membre nu sunt gata să răspundă apelului doamnei Malmström în mod egal. Iată de ce trebuie profitat de acest moment și sperăm că doamna Malmström uh, va fi ascultată de statele membre. Mulțumim acum, doamna Guillaume. Mulțumesc, domnule președinte. Ca și dumneavoastră am auzit și eu uh, propunerile și răspunsul domnului Barnier în numele Comisiei. Apreciez acest răspuns. Mulți dintre noi aici în hemiciclu dorim ca problemele fluxurilor migratorii să fie abordate în mod global, nu să fie văzute ca doar piese um, ale unui puzzle puse unele lângă celelalte. Trebuie să fim la înălțimea provocărilor fluxurilor migratorii la nivel internațional. Apreciez acest răspuns și aștept cu interes și răspunsul Consiliului, pentru că doresc ca și răspunsul acestuia să nu mai fie doar uh, o acumulare de reacții naționale ale unora și ale altora uh, determinate de distanța lor de, de frontierele uh, din sud și din est. Aș vrea să abordez un, as, un aspect al rezoluției uh, privind azilul. Bineînțeles, asistența bugetară și logistică acordată țărilor vecine cu Siria este esențială, dar nu este suficientă, după părerea mea. Europa trebuie să-și asume partea sa de responsabilitate în primirea persoanelor refugiate care doresc acest lucru. Dacă nu, acest regim comun pe care l-am creat cu greu nu va fi uh, decât o cochilie vide dacă țările, dacă persoanele care au nevoie de protecție nu pot ajunge în Europa în mod sigur. Ehm, ei vin pe rute din ce în ce mai periculoase și mai scumpe. Ehm, haideți să ne asumăm responsabilitățile pentru că nu amânând urgența, ea nu va bate la ehm, poarta Uniunii. Noi beneficiem, statele membre beneficiază de arsenal operațional, legislativ, financiar pentru ca a deschide aceste căi reglementare de intrare în Uniune. Trebuie să se acorde vize umanitare, trebuie să avem programe de reinstalare a refugiaților refugiaților în Uniunea Europeană și cu participarea în altui comisariat pentru refugiați trebuie să se îmbunătățească căile de acces. De această dată trebuie să fim solidari cu refugiații sirieni și țările care îi primesc. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Wikström! Mulțumesc, domnule președinte! Avem de-a face cu o criză umanitară de dimensiuni gigantice. Suferința umană este îngrozitoare. Iar noi în Europa trebuie să arătăm că există solidaritate. Cu toții trebuie să ne, ne asumăm responsabilitatea în statele noastre, astfel încât să-i protejăm pe cei care sunt în pericol. Iar acest lucru este posibil prin uh, introducerea de contingente pentru uh, acceptarea de uh, refugiați din, marele ta- din marile tabere și asta pe, în toate statele membre Suedia a preluat mai mult de 1100 de refugiați, Germania peste 5000 și dacă toate celelalte 26 de state membre ar urma acest exemplu, am putea să ajutăm aproximativ 100.000 de persoane. Următorul pas, bineînțeles, ar însemna să organizăm această conferință importantă despre care s-a vorbit. Trebuie să ne asigurăm că, dincolo de asta, creăm posibilități de protecție legale și asta prin vize umanitare, prin consulate interimare în tabere. Mulțumesc, doamna Flotr. Mulțumesc. Îmi cedez minutul uh, ministrului lituanian în cazul în care are să ne spună ceva, pentru că în acest moment al uh, dezbaterii cred că tăcerea dumneavoastră este grea. Uh, spuneați că vă bucurați de această dezbatere urgentă și că rezoluția, sunteți de acord cu rezoluția Parlamentului, însă mă întreb dacă ați citit această rezoluție și dacă în Consiliul Jai de ieri miniștrii uh, s-au uitat măcar la propunerile noastre întrebându-se uh, asupra ce ar avea de transmis în dezbaterea noastră de astăzi, domnule ministru. Am înțeles că ați luat notă în reuniunea dumneavoastră de rezoluție și că veți vorbi din nou viitoarea reuniune, însă suntem într-o situație de urgență absolută. Iată de ce uh, vă rog să um, luați măsura întreagă a urgenței. Uh, colegii mei au uh, prezentat o panoplie întreagă de posibilități de a reacționa și acea, acest răspuns îl așteptăm, domnule ministru. Vă rog insistent să luați cuvântul acum și să ne spuneți ce crede Consiliul de Ministri despre această situație. Herr Van Hecke. Mulțumesc, domnul Vaneche. Nu este încă în sală. Domnul Borghețiu. Trei lucruri, domnule președinte. În primul rând, trebuie să depășim Dublin, pentru că um, trebuie uh, ca acești uh, refugiați să ajungă în toate statele membre. Apoi, uh, pedepse severe pentru traficanții de ființe umane la tribunalele internaționale. Știți ce riscă traficantul prins de poluție la Lampedusa? Uh, mai nimic. E uh, o rușine acest lucru. În al treilea rând, lista pe care ne-a dat-o uh, um, comisarul Barnier um, a țărilor uh, dispuse să primească refugiați, Italia nu este pe această uh, listă. Eu i-aș cere uh, domnului Barroso să ceară acest lucru primului ministru Leta. este o rușine, așa cum a spus-o Papa Francisc. Mie nu îmi plac declarațiile oamenilor politici care își fac doar publicitate pentru că merg acolo la Lampedusa Eh, pe oamenii pe care i-au eh, salvat, i-au ținut patru zile în, eh, în niște camere insalubre însă. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Ninski. Madame Ninski. Уважаеми господин комисар, уважаеми госпожи Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor Astăzi vorbim despre solidaritate. Acesta este cuvântul cheie. Tragedia refugiaților sirieni va testa solidaritatea Europei. Toate statele membre ar trebui să preia uh, refugiați, nu numai cele care sunt um, la, in, la intrare, la graniță. Conform uh, regulamentelor Dublin, numai acele state ar trebui să preia refugiați um, care sunt um, direct afectate de fluxul de refugiați. Însă noi am schimbat această legislație intenționat. Acești refugiați pot fi trimiși în diferite uh, țări. Însă capacitatea țărilor este diferită, bineînțeles. Pentru Bulgaria capacitățile sunt foarte scăzute. Unele persoane din Bulgaria uh, susțin chiar ideea de a închide frontierele. Apoi, este nevoie de mai multe fond, fonduri pentru cei care suferă de pe urma fluxului de refugiați. Aceste fonduri trebuie folosite pentru a um, construi um, echipamente lângă graniță, astfel încât acești refugiați să rămână cât se poate de aproape de statele lor. Uh, granița Bulgariei cu Turcia este cea mai afectată um, în acest moment. Bulgaria este o țară în care ajung foarte mulți refugiați. Și asta înseamnă foarte multe riscuri pentru securitatea noastră națională. Doamnelor și domnilor, astăzi trebuie să transmitem un semnal, trebuie să fim solidari. Mulțumim, doamna de Kaiser. Mulțumesc. Chiar dacă Europa își va deschide mai mult frontierele, nu va reuși să evite genocidul umanitar care se pregătește în Siria și în întreaga regiune odată cu venirea iernii. E indescriptibil iar cheia se află în Siria. 6 milioane de persoane strămutate în interiorul țării, 2 milioane de refugiați în regiune și 6 mii de noi refugiați în fiecare zi în Liban. Ajutorul nostru, întâi de toate, trebuie să se îndrepte într-acolo, în regiune. De asemenea, eforturile noastre diplomatice. E dificil, dar posibil. Uniunea Europeană o face deja mergând în Siria și în Liban, ignoram că ambasada noastră la Damasc funcționa și una din funcționarea noastră petrecea 10 zile uh, pe lună, chiar la Damasc, în condiții de securitate extrem de dificile. Nu cunoșteam eforturile Angelina Schneider și a echipei sale pe teren și pe lângă guvernul libanez. Ignoram faptul că 21 de ONG-uri și agenții ale ONU lucrează pe teren cu ministrul afaceri sociale sirian pentru a face ca ajutorul să ajungă la oameni și efortul de cartografiere a 2000 de grupuri rebele diferite, inclusiv al-Qaeda, negociază zi de zi cu fiecare din acești actori, tocmai pentru a face ca ajutoarele să ajungă la civili acolo unde aceștia sunt blocați în, enclav, în enclave. 3 milioane de copii nu au mai fost la școală în Siria de 3 ani. Toate aceste eforturi trebuie cunoscute, amplificate și susținute printr-un efort diplomatic. Doamna Georgeva îmi mărturisea ieri că a obținut în fine pentru, a obținut în sfârșit o viză pentru membru al echipei sale pentru a se putea deplasa la Damasc. Și aduc un omagiu Uniunii Europene și trebuie să dăm diplomaților noștri mijloacele de a-și continua asistența umanitară și eforturile diplomatice pentru o soluție pacifică. Vă mulțumesc. Madame Schrake. Mulțumim, doamna Schake. Thank you, President, Commissioner, colleagues. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. De doi ani și jumătate suntem martori ai războiului oribil din Siria. Din punct de vedere politic și diplomatic, Uniunea Europeană a rămas deoparte. În timp ce în Siria se întâmplă cele mai mari uh, atrocități uh, unui război care riscă să destabilizeze întregul Orient Mijlociu nu există nicio soluție internă și nu, un acord privind actele chimice nu vor pune capăt unui dezastru umanitar care va dura ani de zile aici la uh, ușa noastră. Uh, Uniunea Europeană are un rol de lider, într-adevăr, în finanțarea uh, activităților uh, umanitare și doresc să o felicit pe doamna comisar Turcieva pentru eforturile sale, dar trebuie să ne organizăm, trebuie să acționăm cu participarea tuturor actorilor interesați. Mă bucur că Uniunea Europeană va organiza o conferință pentru a face față apelului fără precedent al ONU, la care, uh, pentru că doar o treime din uh, sumă a fost acoperită pentru a asigura nevoile de bază de uh, alimente și adăpost. Um, în țările de jos, am primit doar 50 sau 250 de oameni de refugiați, în timp ce în Liban ajung 60.000 de refugiați pe zi, majoritatea fiind femei și copii. Vine iarna și nu putem să-i lăsăm pe acești oameni afară în frig. Mulțumesc! An? Mulțumim, doamna Dodd! Mulțumesc, domnule președinte! Numărul refugiaților care fug din Siria pentru a scăpa de acest uh, război civil este îngrijorător și este binevenită atenția Parlamentului acordată acestui subiect în această dimineață. Cred că este important ca cei care se refugiază de luptele din uh, Siria să fie protejați de către comunitatea internațională. Și este corect să nu intervenim militar, dar în același timp este corect să avem un răspuns, o reacție umanitară coordonată și um, plină de compasiune. Uh, însă mă preocupă cei care uh, au de-a face cu foarte multă suferință și moarte în uh, Siria, mai ales uh, creștinii, cea mai mare minoritate din această țară. Uh, să, să, am citit despre uh, masacre direcționate direct către creștini, despre convertiri forțate la islam. Aceste lucruri trebuie să ne preocupe foarte mult. Aș dori să fac uh, apel la uh, domnul comisar, la uh, Consiliu și, mai și la toți colegii să um, faceți în așa fel încât să um, cereți respectarea drepturilor creștinilor din Siria. Mulțumim, domnul Piercăr. Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, un perdant al Siriei din, criz, din al crizei din Siria este foarte clar. Populația. 6 milioane de refugiați în interior și în exteriorul Siriei. Aceasta este consecința. Sunt convins că este posibilă o soluție reală, dar ea trebuie să fie una politică. Pentru asta am făcut prim pași și sper că uh, ei își vor arăta rezultatele. Dar va dura. De aceea este nevoie de măsuri pe termen scurt. Este neapărat necesar ca tabăr, taberele care cuprind aproximativ 100, până la 150.000 de persoane să, um, să fie consolidate astfel încât să poată trece iarna, astfel încât oamenii să poată uh, să trăiască în mod decent acolo. Apoi, este foarte important ca infrastructura uh, în localitățile, în apropierea uh, frontierei să fie uh, consolidată, să se creeze școli, pentru că mulți dintre refugiați sunt uh, copii. Uh, dacă se fac um, canalizări și investiții în infrastructură, bineînțeles acest lucru va fi util pe termen lung. Și în al treilea rând, trebuie să atragem atenția statelor arabe asupra faptului că nu numai Europa poate să trebuie să intervină, nu numai statele vecine trebuie să intervină. Europa este cel mai mare donator, într-adevăr, dar și statele arabe trebuie să, uh, să contribuie. De exemplu, uh, să preia refugiații care vin din lumea arabă. Eu am vorbit cu multe persoane uh, refugiați și mi-au spus că ei vor să rămână acolo și să primească ajutor acolo, astfel încât după terminarea conflictului să se poată întoarce cât se poate de repede acasă. Mulțumesc, domnul López Aguilar. Președinte, la rezoluție sobre el conflicto de Siria. Mulțumesc, domnule președinte. Rezoluția asupra conflictului din Siria, care va fi votată în Parlamentul European, presupune ca un apel să fie lansat Uniunea Europene, așa că să-și asume responsabilitatea de a proteja refugiații sirieni, nu doar din compasiune, ci și din solidaritate, iar Uniunea Europeană trebuie să uh, facă mai mult decât a trage la răspundere statele membre. Uh, nu e vorba doar aici de statele frontaliere care primesc acești refugiați. Este important ca Uniunea Europeană să-și utilizeze instrumentele pentru a răspunde crizei. Bună oară! Să aplice uh, regulile uh, SECA, adică al Sistemului European Comun de Azil, dreptul la viză pentru rațiuni umanitare, și, de asemenea, dispozițiile Schengen, ce privește șederea temporară, tot pentru rațiuni umanitare. De asemenea, trebuie să facem uh, disponibile fonduri pentru instalarea refugiaților. În fine, trebuie utilizat și instrumentul rezidenței permanente și nu doar cel provizorie. Și să nu fie doar țările frontaliere uh, direct atinse de uh, fluxurile de refugiați și, și celelalte state membre. De asemenea, principiul non-returnării trebuie aplicat sistematic. Ionacu. Mulțumim, doamna Gianacu. Mulțumesc, domnule președinte. Este clar că în Siria se poartă un război murdar între un regim dictatorial și grupuri care doresc să instaureze un nou regim dictatorial, teocratic. Domnule președinte, trebuie să facem patru lucruri. Mai întâi, trebuie să facem presiuni pentru a se găsi o soluție politică. Acesta este singura soluție viabilă în al doilea rând, trebuie să continuăm să acordăm ajutor umanitar și financiar țărilor vecine. Um, ajutorul umanitar nu trebuie să se transforme în mijloace de finanțare ale părților în conflict. În al treilea rând, este absolut esențial să se organizeze această conferință europeană despre care ne-a vorbit domnul comisar și îl felicit pentru asta, dar e nevoie și de o reacție a Consiliului această conferință europeană trebuie uh, să analizeze și politica noastră în legătură cu imigranții în general. Avem uh, o anumită tradiție în ceea ce privește ajutorarea țărilor terțe. Avem și o tradiție de primire a refugiaților din lumea întreagă, dar politica noastră nu mai face față în momentul de față. Trebuie să avem o politică stabilă și continuă care să nu pună presiuni doar asupra țărilor din zona Mării Mediterane pentru a-i primi pe acești refugiați. Responsabilitatea trebuie să fie împărțită între toate statele Uniunii Europene și trebuie să transmitem un mesaj restului comunității internaționale și întregii lumi occidentale. Doar toți împreună putem păstra speranța unei soluții politice. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Engel. Mulțumesc, domnul președinte. Trei puncte. Toți cei care spun că deschiderea frontierelor țărilor vecine are implicații pentru Europa în mod direct au dreptate. Tehnic, Cipria, Ciprul și Grecia sunt țări vecine și nu putem rămâne cu brațele încrucișate vis-a-vis -vis de afluxul de refugiați pe care aceste țări trebuie să-l gestioneze. <laughs> Uh, mai ales când cerem Iordaniei sau Libanului să se ocupe de acești refugiați. Ar fi ipocrit din partea noastră. În al doilea rând, domnul comisar Barnier a spus lucruri interesante, începând cu relocalizarea anumitor persoane și statele care sunt dispuse să primească astfel de refugiați și am notat foarte puține nume de țări mari, cum se spune, dispuse să primească acești refugiați. Sunt recunoscător domnului comisar pentru că a spus clar nu returnării. Pentru că acest principiu este adesea contestat de câțiva membri ai acestui Parlament. În fine, pentru a încheia, domnul comisar a menționat și mercenarii, combatanții străini și e sigur că dezbaterea va continua. Știm bine cine alimentează din interior și din exterior acest conflict. Știm foarte bine că adesea vorba de partenerii Europei, țări precum Qatarul, al cărui rol trebuie încă analizat. Dorim ca Siria să explodeze literalmente. Ce vom face cu fluxurile de refugiați care ar uh, fi generate de o astfel de, de escaladare? Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, Mr. Milan. Mulțumim, domnul Milan Mon. La cifra de refugiados procedentes de Siria son elevadísimos. Numărul refugiaților uh, sirieni este foarte ridicat, aproximativ 2 milioane, și sunt în mare parte în Iordania, în Turcia, în Liban și în Irak. Vedem acest, acest număr uh, împreună cu numărul morților, 100 de mii, arată cât de mare este criza. Trebuie să ajutăm acești refugiați, o mare parte dintre ei copii. Uniunea Europeană este pe primul loc în asistența refugiaților. Așa a spus comisarul. Comisarul a spus însă de asemenea că dorește să își asume un angajament uh, și mai profund în numele Uniunii Europene. Însă, dincolo de criză, trebuie să rezolvăm problema de bază. Războiul trebuie să sfârșească în Siria cel mai bun ajutor, acesta ar fi cel mai bun ajutor pentru refugiați și pentru poporul sirian. Trebuie să avem o influență asupra părților din conflict uh, pentru a găsi o soluție de a pune capăt Consiliului. Această conferință Geneva 2 trebuie pur și simplu să aibă loc. O concert, a avut loc o concertare între Statele Unite și Rusia pentru dis, uh, distrugerea armelor de distrugere în masă, dar aceste eforturi trebuie să continue. Distrugerea acestor arme de distrugere în masă trebuie să aducă sfârșitul conflictului. Mulțumesc. Domnul Scuria acum. Mulțumesc, domnule președinte am reușit să evităm un război uh, și mai tragic după uh, tragedia din Siria, dar nu am reușit să evităm uh, masa de refugiați care au cerut să fie primiți în țările din Orientul Mijlociu, dar și în statele Uniunii Europene. Rezoluția Parlamentului European pe care o discutăm este importantă și trebuie să o sprijinim cu toții, mai ales pentru că în sfârșit um, amintește un principiu valabil în cadrul urgenței din Siria, dar și în orice altă urgență. Anumite țări au făcut uh, mai multe eforturi decât altele. Uh, Germania a primit 14, aproape 15.000 de cereri. Uh, Suedia a primit tot cam atâtea. Este ceea ce prevede um, rezoluția noastră este fundamental. Subliniază că um, trebuie să avem o abordare mai coerentă în primirea refugiaților din Siria. Trebuie să dăm dovadă de mai multe solidaritate în față de celelalte state membre care, sunt, uh, care suferă cele mai multe, cea mai multă presiune. Uh, e nevoie să se aplice um, clauza solidarității la nivel european, pentru că nu suntem doar uh, un uh, o, o mulțime de state naționale, suntem o Uniune, trebuie să ajutăm Italia, Grecia, um, țările care sunt supuse uh, fluxurilor migratoare atât de puternice care nu pot face față situației singure. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul domnul Știer. Preko 2 milijuna izbjeglica, od toga 400 tisuća... Mulțumesc, domnule președinte. Peste 2 milioane de, de refugiați, dintre care 400 de mii de uh, copii, um, cu vârste de până la 11 ani. Dar acestea nu sunt doar cifre, sunt vieți umane și trebuie să uh, facem o legătură între tragedia siriană și tragedia din Lampedusa. Europa trebuie să reacționeze. Ar fi greșit să spunem că această dezbatere este despre politica de migrație a Uniunii Europene. Țara mea s-a ocupat de 800 de uh, mii de refugiați în timpul domnului Milosevic Tatăl meu era refugiat în al do- din al doilea război mondial și am învățat ceva din toate astea, și anume că cel mai important lucru pentru refugiați este să se, să se poată întoarce acasă și asta trebuie să fie obiectivul uh, politicilor noastre. Bineînțeles că sprijinim această rezoluție, însă Parlamentul trebuie să continue să comunice cu acele uh, forțe democratice uh, din. Uh, din Siria, cei care vor proteja creștinii și nu îi, voi, nu îi vor oprima, astfel încât până la urmă toată lumea să se poată întoarce acasă. Mulțumim, doamna Esaia. Arvoisa puhemies, hyvä komissaari. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Există peste 2 milioane de refugiați sirieni care s-au îndreptat către Iordania, Liban sau Turcia. Aceste țări au nevoie de susținerea noastră. Ambasadorul iordanean ne-a spus că situația devine o amenințare la securitatea internă a țării sale. În plus de ajutorul umanitar, o seamă de state membre au primit refugiați și solicitanți de azil, în special copii și femei. Germania aproximativ 5.000, Suedia aproximativ 900, Finlanda aproximativ 500. Acestea sunt cifrele. Uh, dar cota, numărul de refugiați primiți în statele membre sunt doar o parte a răspunsului. Avem nevoie de o încetare a focului în Siria, avem nevoie de asistență umanitară pe teren în Siria și protecția oamenilor de acolo. Mulțumesc, spune președinta. Continuăm acum cu procedura Catch the Eye. Stimați colegi, am primit 15 solicitări și ar fi foarte dificil să dau cuvântul tuturor. Iată de ce uh, voi putea da cuvântul la șapte sau opt vorbitori, începând cu doamna Sabloviecka. Mulțumesc, doamnă președinte. Conform unui raport al ONU în privind refugiații în Siria, numărul refugiaților crește. În fiecare zi, peste 5.000 de oameni uh, trec granița Siriei. Uh, Asta creează probleme grave țărilor vecine care trebuie să absorbă acești refugiați. Noi cred, cred că în această situație trebuie să oferim ajutor acestor refugiați. Nu trebuie să încercăm uh, să oprim imigrația ilegală la granițele noastre. Bulgaria s-a plâns de un flux masiv de refugiați din Siria. Uh, Eh, chiar dacă în Bulgaria sunt doar 3.000 de refugiați din Siria, în timp ce în Liban numărul lor este de mii. nu trebuie eh, să creăm o destabilizare și mai mare în regiune. Doar 12 state membre ale Uniunii Europene s-au angajat eh, să ajute să primească refugiați. Înțeleg dificultățile bugetare ale statelor membre, dar trebuie să spun că problemele lor sunt mult mai mici decât ale sirienilor. Mulțumesc! Yes. Are cuvântul domnul Costa. Doamna Costa, mă scuzați. Mulțumesc, doamnă președinte cred că Uniunea Europeană trebuie să-și amintească cuvântul solidaritate. Fluxul de um, refugiați uh, arată că situația în Siria nu se schimbă nici după um, rezoluția Consiliului de Securitate privind uh, armele chimice și Uniunea Europeană trebuie să ghideze soluția politică și diplomatică uh, cu implicarea celorlalți. Uh, avem rezoluția noastră care abordează uh, problema refugiaților, o problemă refugiană, nu o problemă a unor state membre. Cred că Uh, propunerea domnului Barnier privind o conferință umanitară în Uniunea Europeană este excelentă, este absolut necesară pentru a discuta nu doar cu instituțiile, ci și cu ONG, uh, organizațiile non-guvernamentale. Dar e nevoie și de un Consiliu European în care se discute acest subiect, pentru că trebuie să înțelegem că um, nu e doar o problemă a acțiunii, noastre diplomatice în Siria, ci și o problemă legată de urgența privind refugiații. Um, Um, nu se poate cere statutul de refugiați decât în țările în care ajung refugiații. Și aceasta este o problemă și a Italiei. Uh, în urma votării directivei uh, privind traficul de ființe umane, uh, am observat că aceste persoane ajung în Uniunea Europeană prin rețele criminale. Uh, aceste, acest criminal trebuie să fie acuzați de crimă împotriva umanității și judecați de Tribunalul Penal Internațional. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Keller. Doamna Keller, mulțumesc. Peste 2 milioane de persoane au trebuit deja să părăsească Siria. Europa a preluat aproximativ opt milioane de refugiați. Opt mii față de 2 milioane. Este practic uh, un gest cinic. Avem nevoie de un program uh, pentru acești refugiați uh, cu cifre uh, rezonabile. Dacă solicităm statelor vecine să mențină frontierele deschise, atunci trebuie și noi să ne deschidem frontierele și să uh, facem în așa fel încât uh, drumul până aici să fie sigur, printr-o viză umanitară, de exemplu. Cum ar fi să începem să acționăm la noi acasă înainte să-i arătăm cu degetul pe, al- pe alții? Uh, Putem să acționăm acum, nu trebuie să așteptăm un mandat ONU. Putem face ceva cât se poate de, con- de concret acum. Nu ar trebui să, să dăm responsabilitatea altora. Mulțumim, domnul Murphy. Thank you, President. The UNHCR... Mulțumesc. Uniunea Europeană a spus că se asistă la o hemoragie de copii, femei și bărbați și această metaforă dă măsura exactă a dezastrului peste 2 milioane și jumătate eh, de refugiați, peste 4 milioane de strămutați interni care încearcă să supraviețuiască, să scape unui război civil brutal. Însă aproape peste jumătate din populația Siriei vor avea nevoie de asistență umanitară. Oamenii nu au încredere și nu susțin nici pe Assad și nici pe liderii sectare ai opoziției. Și ce constatăm noi aici e ipocrizia UE. Eh, ușile deschise ale vecinilor, um, da, însă uh, militarizarea frontelor europene cu consecințe tragice, pe de altă parte. Ajutoarele noastre reprezintă cam 20 de cenți din partea fiecărui cetățean pe zi. E nevoie de mult mai mult. Investiții de asemenea sunt necesare pentru a asigura toate serviciile necesare, educație, locuințe pentru toți acești refugiați. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Murphy. Domnul Grzyb. Mówienie dzisiaj o katastrofie humanitarnej w Syrii to... Astăzi discutăm despre un dezastru umanitar în Siria. Consiliul de Securitate al ONU nu a acționat destul de hotărât în acest conflict. Peste 100 de mii de oameni și-au pierdut viața în Siria milioane s-au deplasat în interiorul țării și alte milioane um, au trecut granița în țările vecine. Toți acești oameni au nevoie de ajutor. Trebuie ajutate minoritățile religioase um, și etnice care suferă de persecutări în Siria. Trebuie ajutați creștinii. Grupuri teroriste din afara Siriei sunt ă, active în această țară ă, și astfel înrăutățesc și mai mult situația securității în această țară. Asistența de 2 miliarde de euro este inadecvată, suntem de acord cu asta, dar e nevoie de o soluție politică. Oamenii din Siria au nevoie de pace, de un stat de drept și de dreptul de a reveni acasă. Mulțumesc! Ana Gomez. Mulțumesc, care cuvântul acum doamna Ana Gomes. Care ar trebui să fie prioritatea prioritățile pentru Frontex și alte agenții? Să salveze vieți sau să împingă oamenii înapoi? Care sunt um, prioritățile domnului Barroso în fața cadavrelor din Lampedusa? Răspunsul nostru la criza siriană a fost rușinos. Avem nevoie de o politică comună de migrație și de azil. Măsurile sunt destinate eșecului pentru că vor fi din ce în ce mai mulți uh, refugiați uh, în urma războiului. Ar trebui să ajutăm refugiații și persoanele uh, care au trebuit să-și părăsească casele, însă Siria nu trebuie să fie golită de persoane este nevoie de o prezență mult mai eficientă, eficientă a Uniunii Europene la, la, frontiere, la frontierele cu Turcia pentru a se asigura că fondurile sunt folosite în mod adecvat, astfel încât banii să nu ajungă pe mâinile cui nu trebuie. De asemenea, trebuie să sprijinim opoziția siriană pentru a pregăti un viitor democratic pentru Siria. Mulțumim, domnul Stoianov темата на настоящия дебат е мерки за Mulțumesc, doamnă președinte. Subiectul nostru de astăzi este măsuri pentru refugiați. A auzit cineva despre o măsură? A menționat? Ați auzit menționându-se o măsură pentru refugiați? Eu nu am auzit asta. Vorbim și între timp sute de refugiați ajung în Bulgaria din Turcia cu toții spuneți că Bulgaria este statul cu uh, cei mai mulți refugiați. Stimați colegi, în cazul în care ați uitat asta, Bulgaria a fost ultimul uh, uh, stat care a devenit victima terorismului islamic. A avut loc un atentat în Bulgaria. Trebuie să nu uităm asta. În timp ce vorbiți despre conferințe, uh, vorbiți um, la modul condițional, la vi- în, vorbiți despre viitor, dar um, în, uh, în uh, Bulgaria numărul refugiaților crește și tensiunea crește. Nu vreau să mai avem de-a face cu un nou minut de reculegere din acest uh, motiv. You have the floor, yes. Domnul Landsbergis, aveți cuvântul. Madam President, Doamnă președinte, domnule comisar, războiul civil din Siria conține un element UE care nu s-a mai văzut încă de la atacurile cu uh, Gaza lui Saddam asupra propriilor cetățeni. Totuși, cazul nu e similar în Siria, întrucât acum s-a hotărât că în termen de un an armele chimice trebuie eliminate, dar nu se vorbește nimic despre eliminarea ucigașilor. Impactul terorist asupra populației rămâne și contribuie la sporirea fluxului de refugiați în toate direcțiile. Tăcerea asupra uh, genocidului din Siria nu face decât să sporească fluxul de refugiați. Nu e vorba doar de eforturile umanitare care trebuie organizate la scara comunității uh, Uniunii Europene, ci trebuie inițiate proceduri la Tribunalul Penal Internațional. Președinta, ultimul vorbitor, Richard Howitt. Trei lucruri um, au spus uh, refugiații din Siria pe care am primit aici la Strasburg aseară. Au spus că nu mai cred uh, în, pro- în promisiuni, se moare în uh, taberele de refugiați uh, din uh, lipsă de medicamente și de alimente. Domnule președinte, în această dimineață s-a spus că e nevoie de solidaritate. Acesta este uh, o gerință morală, așa cum a spus ministrul britanic la grupul G20. Dar agenția uh, Uh, Agenția uh, Frontierelor din uh, Regatul Unit, care nu a primit refugiați care au încercat să intre din Franța în Regatul Unit, a spus că aceasta este doar responsabilitatea Franței. Țara mea nu dorește să primească um, refugiați din Siria. Ce definiție a moralității poate să mai fie valabilă când oamenii sunt disperați, atât de disperați încât își pun moartea în pericol? Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul comisar Michel Barnier. Mulțumesc, doamna președinte. Și mulțumesc fiecărui vorbitor pentru intervenții, întrebări și propuneri. Cu donul uh, grav care firește e de înțeles în această dezbatere și dincolo de cele pe care le-am spus mai înainte uh, în răspunsul meu uh, la solicitarea organizării unei conferințe UE, Aș dori să mai ofer câteva elemente suplimentare de răspuns. Domnul Weber, doamna Sargentini, mai înainte, au făcut apel la cifre. Desigur, pot cita cifrele care ne vin de la uh, instituția internațională cea mai competentă, așa nume în altul comisariat ONU pentru refugiați. Și, sigur, fac un apel țărilor europene pentru a asigura uh, cele 2000 de reinstalări și cele 10.000 de solicitări de uh, acces. Și am ținut să citez aceste state pentru uh, a le mulțumi pentru răspunsul pozitiv. Și, desigur, apelul nostru continuă către celelalte state membre, așa încât să primim un răspuns și din partea celorlalte. Acestea sunt cifrele instituției care uh, se află pe teren. În plus, Domnul Lopez Aguilar a evocat un alt element în ce privește vizele pentru rațiuni umanitare. Am solicitat o um, utilizare deschisă și generoasă a acestui instrument, a aceste posibilități a vizelor umanitare, însă vă reamintesc, domnule Lopez Aguilar, e o decizie suverană a fiecărui stat membru aceasta, anume de a ști dacă uh, folosește sau nu această posibilitate, pentru că este un subiect delicat. Uh, Iată de ce mai cred că această idee a unei conferințe asupra refugiaților și acțiunii umanitare este foarte utilă, utilă tocmai pentru că asemenea subiecte uh, sensibile și mai ales pentru că e vorba de decizia suverană a fiecărui stat și vedem bine cât de uh, uh dificile sunt dezbaterile politice în fiecare stat, dată fiind valurile de naționalism și populism. Iată, această conferința ar putea aduce împreună la masa discuțiilor astfel de teme. Și poate că dacă tratăm astfel de teme delicate împreună, e ceva mai ușor decât dacă fiecare își menține poziția. Domnul Engel eh, a evocat cazul particular al țărilor aflate în prima linie, eh, cum e Ciprul, Grecia, Italia, desigur, dar și Bulgaria. Și am lansat misiuni specifice pentru a evalua cu fiecare dintre aceste țări pe teren nevoile tehnice și financiare suplimentare. Doamna Gianacu și domnul Salavracos au uh, evocat pe bună dreptate uh, situația Greciei și sistemul de azil pe care uh, Grecia trebuie să-l consolideze, mergând chiar uh, dincolo de sistemele existente, solicitând uh, asistența celorlalte țări europene la nivel financiar. Doamna Guillaume a evocat nevoia de fonduri suplimentare. Am spus eu însumi acest lucru. Și în numele comisarului însăcinat cu uh, acest lucru, pot să vă spun că pentru anul 2013 nu mai avem uh, finanțare disponibilă. Am atins pragul a ce poate fi uh, considerat uh, o finanțare viabilă în 2013 și în limitele constrângerilor bugetare pe care le cunoașteți, va trebui pentru 2014 să găsim mijloace financiare suplimentare. Și încă o dată, conferința pe care dumneavoastră ați sugerat-o e importantă și în această direcție. Uh, aș dori să revin asupra ce a mai spus și doamna Kaiser înainte. Am uh, mulțumit personal um, cetățenilor din Lampedusa pentru felul în care reacționează la situația dramatică de acolo și sunt foarte mulți oameni care fac uh, eforturi uh, enorme, cu curaj și discreție. Și, doamna deputat, ați făcut bine să citați um, ce fac funcționarii Uniunii Europene sau ai ONU la Beirut, la Damasc, um, acțiunile uh, ONG-urilor. Le-am citat chiar și eu. Uh, și am semnalat la rândul meu că în cadrul asistenței umanitare, cele 2 miliarde de euro pe care le-am uh, trimis în, în uh, regiune, 44% uh, din uh, acest ajutor se îndreaptă direct către Siria. Cum se face concret acest lucru? Ei bine, de către ONG-uri, de către administratori care încă sunt pe teren, prin eforturile acestor oameni care sunt ei înșiși amenințați. Drama e uh, imensă și e limpede că răspunsul trebuie să fie unul colectiv. Nu putem uh, merge pe o poziție individualistă. Problema, în mod evident, este una europeană. Și E bine să evocăm toate aceste dimensiuni și instrumente pe care uh, le-am citat astăzi aici, fie că e vorba de acțiune umanitară, susținerea țărilor care sunt în prima linie, uh, punerea în comun a mijloacelor, lupta împotriva traficanților și a terorismului, ajutarea pentru dezvoltare, ajutor pentru dezvoltare și alte elemente, inclusiv primirea refugiaților. Toate aceste instrumente trebuie puse împreună și situate la nivelul just. Există, desigur, și o dimensiune politică cât se poate de serioasă în dezbaterile din fiecare stat membru și iată de ce uh, ne dorim mai degrabă o dezbatere europeană, politică, pe această temă, în loc de a avea poziții uh, concurente sau divergente. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, spune președinta. Acum, în numele Consiliului, viceprim-ministrul pentru afaceri externe, domnul Leschevicius. Madam President, Commissioner. Doamnă președinte, domnule comisar, stimați eurodeputați, mă bucur că am avut ocazia să avem acest schimb de opinii astăzi. Uniunea Europeană și statele membre au multe de făcut pentru um, a, a ajuta pe refugiații din Siria, dar nu putem să rezolvăm toate problemele, pentru că peste 2 milioane de sirieni au trăit deja experiența dramatică de a deveni refugiați. Încă 1,4 milioane de oameni vor fugi probabil din țară până la sfârșitul anului și nu știm câți vor mai părăsi țara în 2014. Bineînțeles, cea mai bună cale de a preveni suferințele acestor oameni este să abordăm motivele pentru care fug din țara lor. Cea mai bună soluție ar fi un acord de pace durabil, bineînțeles. Acum doresc să subliniez că președinția lituaniană trimite cele mai bune intenții s-a angajat din prima zi a președinției în mod activ în criza uh, din Siria și uh, declarația care a fost adoptată luna trecută este un exemplu bun de acțiune europeană uh, pentru a determina o soluție durabilă. Președintele lituanian continuă să coopereze activ cu doamna înalt reprezentant, vicepreședintea Comisiei, și cu Serviciul pentru Acțiune Externă, cu alți actori interesați pentru a readuce pace și stabilitate în Siria și în întreaga regiune. Având în vedere că luptele continuă, trebuie să folosim toate canalele pe care le avem la dispoziție pentru a ne asigura că dreptul umanitar internațional este uh, respectat și că civilii sunt protejați. Toler- trebuie să existe o politică a toleranței zero față uh, Um, de uh, omorârea sau agresarea femeilor și copiilor. Această violență împotriva persoanelor celor mai vulnerabile este inacceptabilă. Trebuie să asigurăm siguranța și protecția tuturor uh, lucrătorilor umanitari și a personalului medical trebuie să se facilizeze um, trecerea liberă a medicamentelor și a materialului medical, precum și a ambulanțelor. Siria trebuie să ofere autorizațiile necesare pentru asistența umanitară în țară și toate părțile trebuie să asigure accesul uh, lucrătorilor um, umanitari în toate zonele, spre toate comunitățile din Siria care au nevoie pentru a se putea oferi această asistență umanitară pe, peste tot pe teren. Noi, Uniunea Europeană, trebuie să uh, sprijinim ONU în coordonarea asistenței umanitare. Trebuie să ne asigurăm că ajutoarele trimise uh, sunt cât se poate de eficiente. Trebuie să facem față urgenței situației, bineînțeles ținând cont de constrângerile financiare pe care le avem. Sper sincer că numărul refugiaților vor crește mai puțin decât s-a prevăzut. Sperăm chiar că numărul lor va începe să scadă la un moment dat, într-un viitor nu prea îndepărtat. Acum, în ceea ce privește propunerea foarte concretă a domnului Verhofstadt de organizarea unei conferințe umanitare, care este menționată și în rezoluția Parlamentului, Eu cred că este o propunere bună și mă bucur că domnul comisar Barnier a reacționat pozitiv la această propunere. Președinția este gata să coopereze cu Comisia în legătură cu acest aspect, comisia care rămâne, care menține principala responsabilitate în organizarea acestui eveniment, dar o conferință nu este suficientă. Uniunea Europeană trebuie să continue să facă presiune asupra altor actori globali implicați în problema siriană. Și ei trebuie să poarte responsabilitatea pentru a rezolva problemele umanitare urgente în Siria. Și doresc să profit de ocazie pentru a exprima gratitudinea domnului López Aguilar și întregului Parlament European pentru această rezoluție foarte necesară, care vine la momentul potrivit. Și sper că, prin eforturile noastre comune, vom reuși să ajutăm poporul sirian să găsească o soluție pe termen lung. Mulțumesc! Mulțumesc! Dezbaterea s-a încheiat. Am primit o propunere de rezoluție care va fi votată astăzi la ora 11.30. Trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi. E vorba de